Apoi, la 6 mai 2015, am verificat mandatul domnului Hanu Tacula și acesta va fi alături de noi din 27 aprilie 2015. Bine ați venit!